Okay. Dear colleagues or dear friends or what we could achieve together. Dragi colegi, I will try to re open the... voi încerca să redeschid ședința. Și din motive practice, vă rog să vă puneți căștile pentru că o să încep să vorbesc uh, în limba maternă și probabil că nu o să mă înțelegeți prea bine. Vom încerca acum să ne organizăm pentru această parte a discuției plenare până la 12 jumate, 1 fără un sfert. nämligen kören, musiken. În primul rând, iată, vă spun de pe acum că vom încheia un fanfar în muzică cu acest cor uh, despre care v-a vorbit uh, colega mea. Așadar, uh, nu părăsiți sala prea în grabă, căci ne vom delecta cu muzică. Acum însă ă, ni se spune că trebuie să încheiem până la orele 13, neapărat. Ă, foarte multă lume s-a scris la cuvânt și sper că voi putea să dau cuvântul tuturor. Sper că va fi posibil acest lucru. Dar vă invit să fiți conciși, să vă exprimați succint, pentru că avem mai mult de 15 persoane înscrise la cuvânt. Dacă vă lungiți prea mult, din păcate nu voi putea da cuvântul tuturor. Și voi încerca să vă dau cuvântul uh, spunându-vă pe nume, deși e dificil, nu, nu vă cunosc pe toți. Astfel încât uh, voi face ca doamna Dupont. Deci, din păcate, cred că mai bine voi spune numărul scaunului uh, pe care stați. Așadar, la numărul 510. E o doamnă cărui nume nu mi-l mai reamintesc. Deci, numărul 510, vă rog, aveți cuvântul. vă var, frågar jag den som sitter på plats nummer 239. Ah, atunci 239. Ok. Okay. Här är lite förvirring. Da, e puțină confuzie, din păcate, în sală, după cât uh, se vede. Och jag frågar den som sitter på plats 198. 198. Locul numărul 198. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, good morning still. Bună dimineața. Mă numesc Ivon Thompson, sunt uh, medic și fac parte din rețeaua African Caribbean Business. Am participat la atelierul de lucru numărul 1 și aș vrea să le mulțumesc celor raportorilor pentru că au reflectat foarte corect și foarte concis ceea ce s-a discutat la atelier prin, în formă de concluzii. Aș vrea să spun câteva lucruri, totuși, și aș vrea ca aceste lucruri să fie subliniate și incluse în concluzii. E vorba de folosirea mediului de afaceri ca și cale spre libertatea financiară ca soluție la problema sărăciei. În calitate de președinte a unei rețele de afaceri, mi se pare foarte important ca în momentul în care sprijinim organizațiile și întreprinderile, eventual întreprinderile care acum se înființează, Uniunea Europeană ar trebui să ajute nu doar pentru a genera libertate financiară, ci și pentru a genera dezvoltare personală. Dacă acest lucru lipsește, și asta până la urmă e o formă de sărăcie. Independența financiară este extrem de importantă și este important să, ca oamenii să se ajute singuri și această idee aș vrea să fie subliniată mai mare măsură în concluzii. Aș vrea să mai fac un comentariu rapid cu privire la ce a spus un coleg de la Comitetul Economic și Social cu privire la notele și concluziile de la atelierul de lucru 3, la punctul 5, se sugera să se excludă cuvântul negru. Nu sunt de acord, pentru că dacă excludem cuvântul negru, presupunem că toate comunitățile în, în toate comun- în comunitățile s-a realizat deja egalitatea între majoritate și minorități. Și nu este cazul. Sunt 53 de țări în Africa și e una văd rare ori familii albe pe afișe cu copii care întind mâna să ceară ajutor. Diferența între a fi alb și a fi negru, din punctul meu de vedere, este importantă și este important să se includă ideea de negru. Și cred că ar trebui să scriem negru cu N mare, black cu B mare, pentru că vorbim nu despre culoare, ci despre oameni. Mulțumesc. Acum vă voi da cuvântul dumneavoastră de la locul 283. Ați solicitat să interveniți. Euh, merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. vrea... Euh, je suis membre d'une uh, délégation de... Fac parte dintr-o delegație a tinerilor și aș vrea să adaug o propunere pe care n-am avut timpul să o formulez ieri la atelier. Europa se gândește, se orientează spre posibilitatea de a deschide frontierele pentru tinerii care nu fac parte din grupul Erasmus. Am vrea să ne oferim voluntari, să existe servicii de voluntariat europene, fără să fie neapărat nevoie să faci parte din Erasmus. De aceea este important să este important și pentru a te familiariza cu cultura altei țări. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul uh, domnului Benal Benbor al Parlamentului European. Domnule președinte, nu mi-am dat seama că mi-ați dat cuvântul, mă scuzați. Notez că cele multe observații se fac în legătură cu atelierul nostru. S-au spus și cuvinte frumoase, s-au dat și felicitări, însă ne simțim într-o câtva responsabili, în sensul că nu am integrat, nu am inclus toate ideile. Un lucru cu care suntem amândoi de acord, cred, este că atelierul a fost uh, foarte, foarte bogat, au fost foarte multe discuții și a fost foarte greu să condensăm totul pe cele două pagini care ne-au, pe care, care ne-au fost puse la dispoziție. Probabil că ce am simțit eu a fost că s-au spus lucruri contradictorii și a fost foarte greu uh, să formulăm aceste idei contradictorii în propuneri și să le dăm în formă de propuneri concrete. Având în vedere că sunt în, stau în partea stângă a hemiciclului, am am avut rețineri din anumite puncte de vedere, pentru că în calitate de raportor, mi s-a părut important să formulez uh, mai degrabă propunerile care s-au uh, bucurat de consens și nu neapărat uh, cele cu care eram eu de acord. Lucrurile noastre eh, s-au referit mai mult sau mai puțin la aceleași lucruri ca și atelul numărul 1 și poate mai puțin la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană. În orice caz, un lucru mi se pare esențial de adăugat. Discuțiile pe care le-am purtat și care nu apar în um, procesul verbal cu privire la mizele la miza ca Uniunea Europeană să discute și să găsească soluții pentru problema sărăciei. Și celălalt element este promovarea Cartei Drepturilor Omului. S-a spus de multe ori acest lucru la atelier și cred că în eforturile pe care le face deja și le va face uh, Parlamentul European, miza Cartei Europene este extrem de mare. Sunt foarte implicată în acest demers la Parlamentul European și cred că este una dintre temele uh, la care trebuie să facem mare eforturi. Aș vrea să mă refer puțin și la discuția în contradictoriu cu privire la această problemă Africa, negru. Mi se pare important și cred că am reușit să exprimăm specificitățile cărora le fac față cei care provin din Africa subsahariană Însă acest lucru, această comunitate a fost denumită ca fiind comunitatea neagră. În timp ce lucram, eu am propus această formulare, populația care provine din Africa Neagră. Mi s-a părut mai uh, corect decât să vorbim despre populația neagră de culoare neagră. Nu intru în detalii pentru că nu avem foarte mult timp, dar cred că acestea sunt punctele concrete la care ar trebui să mai lucrăm puțin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Am o solicitare în scris de la Django Charlie. Are you here? Este de față, domnul Charlie. Please take the floor. Bonjour, excusez-moi, en fait je... Bună ziua, Vorbesc în numele vilor de la Sant Famii și am văzut că vorbiți despre săraci, despre persoane care trăiesc în condiții precare. Noi am colaborat cu aceste persoane și de ani de zile nu s-a schimbat nimic. Toate propunerile pe care le faceți aici nu sunt decât vorbe, după părerea noastră, pentru că acest, acești oameni trăiesc greu și nu-i ajută nimeni. Nu știu, nu înțeleg de ce persoanele care sunt acum la pensie și au plătit impozite toată viața, dar cu banii aceștia, cu aceste impozite, nu știm ce se face, nu se, se pare că nu servez la nimic. Am vrea să avem niște propuneri concrete ca să vedem concret, la fel de concret, cum se vor schimba lucrurile. Think jag tror att det här var det inlägget som fick störst applåder, åtminstone för närvarande idag. Nu har jag en... Mulțumim, mulțumim. Văd că această intervenție a strânit cele mai multe aplauze. Și mă grăbesc să aplaud și eu. Acum, un reprezentant din uh, țările de jos are cuvântul. Nu știm nici măcar dacă persoana care s-a înscris pe listă mai este încă prezentă în sală. Ba da, în partea cealaltă. Vă rog. Uh, uh, uh, Mulțumesc. Aș vrea să spun ceva despre conferința de consens care a avut loc chiar înainte de pauza de cafea. Aș vrea să-mi explice cineva de ce această reuniune de 20 de persoane a primit denumirea de conferință de consens. Conferințele de consens uh, reprezintă o metodă bine cunoscută, poate cu mici variațiuni, însă să aduci uh, oameni, să-i pui la oaltă două zile și să-i pui să se gândească la diferite soluții, asta nu cred că se poate numi conferință de consens eu sunt cetățean și fac parte din această agora și cred că și nu sunt de acord cu această denumire în legătură cu aceste cu aceste întâlniri care au avut loc. Nu cred că se poate publica un raport cu concluzii și să pui denumirea rezultate ale conferinței de consens potențialul unei conferințe de consens autentice este mult mai mare, la fel și cel al metodei deschide de coordonare și sper că rezultatele nu vor fi prezentate ca fiind rezultatele agorei propriu-zise. Acum, ceva legat de fond. Când am citit introducerea în acestui text, am găsit că este tendențioasă. Am văzut acolo lucruri cum ar fi no longer interested in listening to elders. Een beetje meer nuance zou toch geen kwaad kunnen. En... Cred că se poate nuanța mai mult această parte. Și recomandările 1 și 4 aș vrea să știu care, ce dovezi există pentru aceste presupuneri. Eu nu le pot susține. Îmi pare rău că am acest punct de vedere negativ, dar mi se pare necesar. Da, însă de, e, avem o dezbatere deschisă și liberă, sigur că fiecare își poate exprima opinia. Acum, din partea platformei pentru munca socială, Gabriela Sivico, vă rog. E tu Gabriela? Da, Gabriela. Sunt aici, dar nu știu dacă dumneavoastră mi-ați dat cuvântul. Poate mai este vreo Gabriela, nu știu. Dar sunt din partea Alianței pentru Voluntariat European și vreau să vorbesc în numele acestei alianțe. După cum știți, 2011 este anul european al voluntariatului și vreau să-mi exprim ales mulțumirile către toți voluntarii care lucrează neobosit în România, împotriva, în Europa, mă scuzați, și în România împotriva excluderii sociale și a inegalităților și am dorit ca anul acesta să, se, să fie mai vizibilă lupta noastră împotriva sărăciei. Trebuie să îmbunătățim și uh, infrastructura pentru aceste organizații de voluntariat, pentru că fără ele situația multor persoane din Europa ar fi și mai rea. Uh, știu că voi conlucra cu politicieni, uh, cu societatea civilă în 2011 și vom încerca, sper, să îmbunătățim împreună situația voluntarilor care luptă împotriva sărăciei. Mulțumesc, Gabriela. Haideți să facem așa. Când uh, eu spun că vă dau cuvântul, faceți, îmi faceți și mie semn ca să uh, văd unde sunteți. Acum, uh, Casimiris. Are, are you here? Dora, please. Dora, te rog. My name is Dora Casimeris. Mă numesc Dora Casimeris și da, da, nu mi-am înțeles, n-am înțeles cum ați pronunțat numele. Și vreau să spun că vin din Grecia și că reprezint o asociație numită Actida, care acum vreo 8 luni a reușit să creeze un centru uh, pentru copii uh, care se ocupă de copii care provin din spitalele din Atena, grav bolnav, grav bolnavi și uh, trăim într-un uh, ne desfășurăm activitatea într-un cartier uh, de la marginea Atenei Eh, eu vreau să vă mulțumesc că ne-ați invitat să asistăm la reuniunea de astăzi și vreau să vă spun că una din marile probleme cu care ne confruntăm eh, o reprezintă situația imigrației. În eh, atelierul 2 am auzit păreri foarte interesante, am auzit și păreri foarte constructive a vorbit, de exemplu, o tânără din Bulgaria care a încercat să ia apărarea țării sale, ea era ziaristă și a vorbit de frontiere, de granițe, de barierele pe care încearcă să le construiască Grecia, să le clădească Grecia. Noi în Grecia avem o situație foarte gravă uh, cu imigrația uh, dacă cineva își închipe că Închipuiți-vă că uh, am avea, că ați fi proprietarul unei grădini cu fructe, cu legume și că cineva poate să, că toată lumea poate să vină și să le calce în picioare așa cum vrea ea. Din păcate, uh, Grecia este în pragul sărăciei. Nu știu cum mai putem noi integra atâția imigranți. Avem o mare problemă cu asta. E vorba de imigranți, de imigranți clandestini, de persoane fără adăpost. Nu știu cum uh, pot fi integrați. E vorba de imigranți, nu e vorba de Uh, persoane care au venit cu familiile, care și-au găsit un loc de muncă, ci e vorba de oameni care trec uh, frontierele noastre, de migranți care trec uh, ca într-un sat fără câini, nu știu. Într-adevăr, toată lumea face parte din aceeași comunitate, dar oare comunitatea europeană va lua într-adevăr în considerare cu adevărat problemele Greciei și mai este și problema Turciei. În fiecare zi avioane turcești survolează cerul Atenei. Oare chiar uh, nu pot, poate nimeni rezolva aceste probleme? Oare uh, europenii nu dau dovadă de solidaritate? Nu știu unde se vor opri lucrurile. Noastră vorbiți de solidaritate, vorbiți de securitate, dar ați uitat să vorbiți de omenie în textul dumneavoastră că nu vă că s-a pierdut uh, termenul ăsta de omenie. Uh, sigur, pe vremuri când au venit primii uh, imigranți în Grecia, lumea i-a întâmpinat cu brațele deschise, dar acum uh, Uh, situația s-a schimbat uh, complet. Există, există mult rasism. Sigur, uh, în țara noastră există foarte multă corupție, există foarte multe uh, fraude. Eu nu pot să spun că uh, vin dintr-o țară fără probleme, dar din păcate nu ne bucurăm de niciun sprijin din partea Europei. Uh, <clears throat> în Franța, în Germania există cote pentru străini. Uh, intră, uh, imigrația este controlată. La noi poate intra toată lumea și e o mare problemă. Eu am petrecut câteva zile aici în Belgia. Am văzut care sunt știrile la televizor. Am văzut ce s-a întâmplat și la mine în țară. Am văzut că Universitatea din Atena a fost în aceste zile ocupată de niște imigrați, imigranți. Uh, nu mai înțeleg uh, ce se întâmplă în țara mea. Vă spun cinstit că suntem disperați. Eu trăiesc într-un cartier, într-un fel, într-un uh, cartier cu 150.000 de mii de uh, locuitori la marginea Atenei și seara ne este pur și simplu frică să pe stradă. Acum, tânăra bulgăroaică, pe de altă parte, a condamnat aceste bariere pe care le ridicăm noi. Și, mă rog, nu pot să dau vina pe ea. Eu vreau doar să spun că nu sunt, situația nu mai poate dura, trebuie să fie niște reguli cu aceste sosiri ale străinilor. Acum, ă, problema Greciei nu este doar una de natură economică. Toți trecem, ne confruntăm cu problemele de natură socială. Și sigur că tineretul nu este suficient sensibilizat în legătură cu ce se întâmplă. Ă, a dispărut omenia din țările noastre, din păcate a dispărut solidaritatea. Că vă cerem ajutorul și sperăm să ne și acordați. Mulțumesc. Domnul Sadam Vidigno, președintele grupului pentru consens. Domnul, e vorba de un domn. Da, mulțumesc, domnule președinte. Păi iau cuvântul pentru că eu cred că cei care au uh, participat la conferința aceasta uh, consensului pot să se simtă jignite de uh, cuvintele care au fost spuse aici față de munca lor. Nimeni nu e proprietarul etichetei conferința consensului, inclusiv cei care au o mare experiență aici și care le aduc un omagiu. Vreau doar să spun că metodologia conform căreia ne-am pregătit și din câte știu eu, e conformă a, uh, cu ceea ce reprezintă o conferință a consensului. Se poate ca una sau alta dintre propunerile făcute să nu fie corect formulată sau să uh, întâmpine critici, dar e rezultatul unui consens a unor persoane care nu sunt experți. Sigur, unii poate că sunt experți și știu totul, dar tot, tocmai Ehm, e vorba de o muncă autentică din partea unor persoane care sigur că și-au propria experiență și aș dori ca aceste ă, propuneri să fie luate ca drept ceea ce sunt, de, de, de mărturii autentice a, a unor persoane care trăiesc în situație de sărăcie <clears throat> și merită să se bucure de respectul dumneavoastră. Doamna Hillary Bloom. Um, Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc aici despre câteva chestiuni și îmi pare rău că sunt uh, oarecum prost crescută, poate, dar e nevoie de oarecare curaj. Un lucru pe care vreau să spun pentru că cred că la grupul 1 a existat o eroare în sensul um, reglementării băncilor. Nu, era vorba de reglementarea spălării de bani în acest domeniu și ceream un regulament la nivel european pentru a rezolva această problemă. Pot să spun că m-a surprins această întâlnire am alte lucruri de făcut în general și nu particip la tot felul de conferințe. Și um, cu toții înțelegem foarte bine ce înseamnă sărăcie. E nevoie doar 5 uh, minute și un pic de imaginație ca să înțelegi ce înseamnă aceasta. Dar cred că nu s-a ținut cont aici de niște elemente importante. Unul din aceste elemente este că aproape toți dintre noi avem uh, guverne de stânga care pun din ce în ce mai multe restricții pentru săraci și venim aici și venim cu atitudini foarte pozitive față de persoanele nevoiașe, însă trebuie să recunoaștem că e vorba de guverne care sunt alese în mod democratic, votate de uh, cetățeni și o majoritate a populației probabil că nu sunt de acord cu noi și au o atitudine destul de uh, rigidă față de persoanele nevoiașe. De exemplu, atunci când vorbești de problema familiilor numeroase. Foarte multe persoane pot să-ți spună, dacă nu-ți permiți, atunci mai bine să n-ai copii. Eu una nu spun asta, dar vreau să vă spun că sunt multe persoane care au această viziune. Și unul dintre lucrurile care n-a fost menționat aici și care m-a surprins că nu s-a vorbit despre el, este vorba de sărăcia pe care oamenii și-o aduc cu mâna proprie și aceasta s-a spus deja de Margaret Thatcher și eu nu vreau să spun că sunt de acord cu ea, dar nu se poate ignora problema drogurilor și alcoolului, de exemplu. Sunt multe probleme pe care le au după aceea copiii care provin din aceste familii, care sunt aproape abandonați, lăsați uh, în grija bunicilor, de exemplu, care nu au prea multe uh, resurse și aceasta este o nouă sursă de sărăcie. Și, bineînțeles, problemele de alcool, de exemplu, întotdeauna vor crea sărăcie și nimeni nu le-a menționat. Cred că ar fi trebuit să fie incluse și ele. În loc să spunem, uh, trebuie să analizăm problemele pe care le avem. Acestea le știm foarte bine. Și s-au făcut multe cereri pentru a face mai multe studii. De fapt, nu avem nevoie de atâtea studii. E adevărat, am putea să ne îmbunătățim analiza și felul în care înțelegem lucrurile până la un nivel foarte ridicat, dar până la urmă îi ajutăm sau nu pe cei săraci? Pentru că acești oameni au într-adevăr de ajutor și ar trebui să ne centrăm pe acest ajutor și nu pe altceva. Și aici ajung la o listă de uh, plângeri în legătură cu această conferință. S-a vorbit S-a vorbit aici de problema identificării persoanelor cu număr. Dacă am fi avut o listă de participanți, ar fi fost uh, mai ușor de făcut totul. Am fi putut lua legătura între noi. Și vreau să vă întreb, cum ați reușit să aduceți atât de multe chipuri albe, să zicem așa, aici astăzi, în Europa de astăzi, unde sunt acele persoane cu care mă întâlnesc practic în fiecare zi și care vin din comunități și minorități etnice. Sunt foarte puțini dintre ei aici. Cred că ar trebui să rezolvați această problemă pentru că aș vrea să aud părerea acelor persoane care sunt implicate direct în organizațiile de la bază și care sunt membri ai acestor organizații. Nu să ne aflăm doar aici să vorbim uh, de sus în jos și acum uh, am să devin cu adevărat neplăcută. Vreau să vă întreb cât v-a costat această conferință. Cineva vorbea probabil de o sumă de 300.000 de, de euro. Vreau să vă întreb, uh, e vreun sărac care trăiește mai bine de pe urma acestei conferințe? Nu, eu nu cred așa ceva. Și cred că e păcat. Și cum se poate să uh, faci un tos cu șampanie la o întâlnire pe tema sărăciei? Uh, în Marea Britanie se spune că suntem ca porcii la troacă. Exact așa simt și eu aici că s-a întâmplat. Nu am nevoie de astfel de mâncăruri speciale. Cred că ce s-a întâmplat aici nu a fost deloc potrivit pentru că ar trebui să stabilim un standard pentru un prânz foarte simplu, de exemplu uh, roșii cu telemea sau ceva simplu, pentru că e vorba de oameni săraci care vin aici. Cineva s-a gândit la așa ceva? Cine, cine are nevoie de uh, subvenții, de exemplu, pentru aceste mese? și se spune, nu, acestea sunt standardele în general la Parlamentul European. Aș vrea să impunem niște standarde mai bune. Eu nu vreau să trăiesc așa și nu vreau să iau acele impozite pe care săracii trebuie să le plătească pentru a subvenționa astfel de conferințe în niciun fel, pentru că e de-a dreptul dezgustător. Și ceea ce ar trebui să facem, în loc să vorbim și să vorbim din nou despre aceste lucruri, am să las această uh, pungă care mi-a fost dată, care nu folosește la nimic, am să o las la ieșirea din sală ca cineva poate să pună bani înăuntru pentru cei săraci. Și nu știu de ce cheltuim atât de mult când am putea să-i cheltuim acești bani mult mai bine. Nu știu de ce eu am dreptul să profit de pe urma unei conferințe pe tema sărăciei. Iată, mi s-a dat această pungă, am să o las acolo la ieșire și poate cineva vrea să contribuie cu bani pentru cei cu adevărat săraci. Și data viitoare, când aveți de gând să organizați așa ceva, vă rog să vă gândiți să o faceți într-un mod mult mai simplu și mai adecvat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pot să vă asigur că astfel de conferințe au avut intervenții foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Franz Wolfsmeier. Ja, nach diesem Wortbeitrag ist es hier. Okay, gut. Ist es nicht einfach zu einem Thema? Sunt aici. Mulțumesc. După declarația doamnei dinaintea mea, e greu să iau și eu cuvântul. Dar aș vrea să revin aici la un element care a fost uh, abordat destul la grupul de lucru 1 și care n-a fost menționat în raport. E vorba de importanța serviciilor sociale și a serviciilor de sănătate servicii care sunt din ce în ce mai cerute, au din ce în ce mai multe probleme. Știm cu toții că e nevoie de servicii sociale și de sănătate. Există din ce în ce mai multe persoane care au nevoie de astfel de servicii și în ultimii ani acest sector al serviciilor a dat uh, dovadă de faptul că era un adevărat motor de creare a locurilor de muncă într-o societate care se bazează doar pe profit. Multe dintre aceste servicii sociale și de sănătate sunt servicii de interes general și deseori ele au fost înființate de oameni care doresc să rezolve anumite probleme sociale concrete am putea spune că deseori aceste servicii sunt un fel de transpunere a drepturilor generale și o implementare în practică a acestora. E vorba aici, de exemplu, de persoane vârstnice, de persoane cu handicap sau de alte categorii defavorizate. De multe ori e vorba și de femei, pentru că sunt multe femei care lucrează în acest domeniu și deseori de femei care au grijă de familiile lor și în același timp și de bolnavi. În trecut, aceste servicii au trecut prin condiții foarte, foarte precare, de exemplu, persoanele care lucrau în acest domeniu erau foarte puțin plătite, nu exista o perspectivă a carierei și existau foarte multe presiuni la locul de muncă. Și vedem că de multe ori statele membre doresc să facă economii tocmai uh, tăind din bugetul acestor servicii. Deci, pe de o parte, din ce în ce mai mulți oameni au nevoie de astfel de servicii și, pe de altă parte, există din ce în ce mai puțin bani disponibili pentru ele. Aceasta reprezintă o provocare suplimentară pentru familii, pentru femei în general și pentru personalul care lucrează în continuare în acest domeniu. S-au făcut aici câteva propuneri despre care am discutat uh, pe larg și aș dori ca aceste propuneri să fie incluse în raportul final. În primul rând, la nivel european, directivele în legătură, directiva în legătură cu serviciile de interes general, um, servicii de sănătate și sociale. Ar trebui să le acordăm o mai mare prioritate și ar trebui ca furnizarea acestor servicii să se facă în condițiile adecvate. În al doilea rând, Sunt convins că aceste servicii sunt importante pentru un model economic european de viitor. Spuneam mai devreme că e un sector care creează locuri de muncă, însă, în același timp, aceste servicii ar trebui să ne permită să uh, dezbatem și felul în care dorim să trăim pe viitor pentru a avea o viață mai bună. Și, în al treilea rând, aș dori să se facă o analiză detaliată a acestor servicii și din partea Parlamentului European în negocierile cu Comisia Europeană să se facă presiuni pentru ca creditele din fondurile structurale să fie utilizate în acest scop să fie utilizate pentru ca serviciile de sănătate și sociale să fie furnizate în condițiile cele mai bune. Mulțumesc, domnul Dimitrios Stamulis. Han har avvikit för tillfället i alla fall. Kinga Bielek. Nu, nu e în sală. Atunci uh, Kinga. Hello, here. Mulțumesc foarte mult. Aici sunt, partea stângă. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt poloneză și dacă îmi permiteți o să vorbesc poloneza. Bun venit uh, tuturor. Um, eu sunt membra fundației SOS Life care face parte din Forul de Solidaritate pentru Cetățeni și Drepturile Omului, aș dori să ridic două chestiuni în ceea ce privește conferința pentru consens. Înțeleg că dumneavoastră nu sunteți experți în domeniu și astfel aș dori să vă ofer mai multe informații privind noile tehnologii. Dacă se poate, aș dori să vă rog să țineți cont de faptul că noile tehnologii și aparatele care pun probleme unora ar trebui să fie adaptate nevoilor uh, oamenilor. Nimeni nu folosește manuale de folosire cât de des citiți dumneavoastră aceste manuale de instrucțiuni care sunt scrise nu pentru oameni de rând, ci pentru experți, IT, pentru ingineri? Ar trebui să ne gândim cum putem îmbina uh, cunoștințele de psihologie și cele de inginerie și de tehnologie informației. Ar, uh, ar trebui uh, să învățăm pe oameni jargonul informaticienilor. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, trebuie să trebuie ca aparatura care se folosește de noile tehnologii să fie concepută astfel încât să fie orientată către individ. Putem uh, folosi unele dispozitive în mod intuitiv și același lucru ar trebui să fie valabil pentru aceste dispozitive de comunicare noi care ne înlesnesc, iată, uh, traiul în secolul 21. Manualele de utilizare poate acum sunt învechite, erau bune acum în secolul trecut. O altă chestiune. Nu am uh, participat la conferințele pre- precedente și aș dori uh, să vă rog uh, pe viitor, dacă se poate, să ne faceți un rezumat al uh, întâlnirilor, uh, acțiunilor uh, aplicate, a rezultatelor obținute și a măsurilor care sunt uh, acum în curs de aplicare. Fiindcă nu am înțeles ce s-a întâmplat cu concluziile conferinței anterioare. Mă deranjează faptul că am impresia că astfel de consultări cu societatea civilă au loc doar așa de dragul de a avea loc, dar că nu ascultăm într-adevăr ce ne spun cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Intenția ar fi ca la final eu să dau cuvântul uh, membrilor grupurilor pentru ca să răspundă diverselor întrebări care s-au pus. Deci poate că veți primi răspuns. Dar încă o dată vă rog să vă exprimați pe scurt, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție dacă dorim ca și membrii grupului să răspundă. Acum, doamna Rosenberg, vă rog. vă Rosenberg. Ia, please. Thank you, Chair. I have a comment. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac un comentariu privind atelierul numărul 3 și um, aș dori să se recunoască legătura uh, între consumul excesiv, lăcomie și sărăcie, așa cum Eh, s-a spus eh, astăzi în ceea ce privește atelierul eh, numărul 3. Astfel am face față, am adresat o problemă structura, la nivel structural și astfel am dat dovadă de solidaritate, așa cum s-a spus în nenumărate rânduri, rânduri. Dacă nu menționăm însă cu acest consum excesiv și lăcomie, atunci solidaritatea nu rămâne decât o vorbă goală. Aș dori să profităm de această ocazie pentru a ne asigura că valorile reciprocității și, uh, și a grijei noastre au, uh, au prevalență înaintea lăcomiei și consumului. Mulțumesc. <clears throat> Acum nu văd foarte bine mus, dar nu văd bine numele de familie. Cred că e în partea dreapta sălii. Are cuvântul. Okay? About the indicators. It was said that... Despre indicator s-a spus la atelierul numărul 3, unde nu am putut participa, fiindcă participam la altul. S-a spus că pentru combaterea sărăciei avem nevoie de o evaluare și o serie de indicatori. Sunt de acord, dar cred că am fi putut să mergem mai departe sau uh, ori ar fi mers înainte, ori înapoi. Ce înseamnă acest lucru? Mulți s-au vorbit despre sărăcie extremă, riscul de sărăcie și așa mai departe, dar cum se măsoară sărăcia? Sărăcia extremă, sărăcie luce, da, înțeleg ce înseamnă. Cei săraci înseamnă că nu, nu au nicio posesiune conform acestei definiții, dar dar trebuie să știm ce politici adoptăm pentru a combate acest tip de sărăcie. Avem nevoie de politici de combatere. Eu uh, dau următoarea uh, definiție a ONU, 2 dolari pe zi, dar uh, riscul de sărăcie. Este vorba de 60% din uh, venitul uh, egalizat. Deci cum uh, cum, uh, care indicator avem? Avem uh, pragul de 40% sau de 50%, uh, praguri existente deja, și unde este, ce, ce, ce facem până la urmă? În literatura de, de specialitate se spune că este vorba de pragul de 50%, alteori de 40%, dar trebuie să fim mult mai exact, să spunem mult mai clar despre ce vorbim, guvernul nostru, când, se, când vorbește despre sărăcie, spune nu e vorba de sărăcie, ci despre riscul de sărăcie. Ce înseamnă această sintagmă riscul de sărăcie? Să să renunțăm la ea. Am vorbit despre un indice, nu putem să înțelegem întru totul situația dacă nu luăm în considerare două măsuri, măsura de disponibilitate acest indice, mă scuzați, măsoară lipsurile. Și dacă ai 4 din 10 lucruri, ești, ești, ești um, sărac. Dacă ai mai multe, ești, dacă ai mai puține, ești în sărăcie extremă. Iar acum Comisia Europeană efectuează studii în ceea ce privește introducerea unei bugetizări standard Ce înseamnă acest lucru pentru o familie medie și pentru nevoile sale? Eu cred că ar trebui să studiem um, acest indice în profunzime. Și o altă remarcă se referă la concluziile conferinței privind consensul. Și anume că, cost, că costul de trai ar uh, trebui să fie cel al nevoilor reale noi, în Europa, considerăm că pentru cei vârstnici este mai bine să avem un um, anume coș special în ceea ce privește costurile de trai pentru persoanele în vârstă. Mulțumesc foarte mult. Mai avem fix 30 de minute, niciun minut mai mult. Trebuie să terminăm la 1 fix. Acum o să dau cuvântul pentru a răspunde grupului, invitaților noștri și celor doi membri ai Parlamentului European. O să încep uh, altfel decât în program. Doamna Lala Curcă, după aia domnul Connie Reuter și Isabel Duron. Domnul Liberocic uh, are cuvântul la urmă. Dacă vom mai avea timp, vom mai putea lua unele observații, dar în altfel nu pot să fac. Laila Curche, președinte a Departamentului pentru Afaceri Sociale din Comite Comitetul Social European și Economic, mă scuzați. So, Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru că m-ați invitat să intervin aici în numele Comitetului Economic și Social European. Aș vrea să le mulțumesc și doamnei Durand și domnului Rucec Așa că, în primul rând, aș vrea să vă felicit personal pentru organizarea Agorei. Cred că reușita principală a fost angajamentul clar al participanților să caute soluții pentru problema sărăciei, care afectează în continuare peste 100 de milioane de cetățeni în Europa. Combaterea sărăciei este în primul rând răspunderea statelor membre, dar și dimensiunea europeană este foarte importantă. Noile obiective și noile abordări europene au eficientizat politicile și strategiile noastre și o vor face și pe viitor. Importanța pe termen lung a provocărilor și problemelor sociale trebuie recunoscută, trebuie înțeleagă, înțeleasă. În ceea ce privește legislația cu caracter neobligatoriu, cum ar fi legislația referire, referitoare la incluziunea socială, avem nevoie de angajament politic și de spirit de lider. Și este nevoie și de acord între statele membre. Cred că nu reușim întotdeauna să ducem la bun sfârșit această discuție, însă s-a subliniat clar faptul că nu doar guvernele, ci și cetățenii sunt vizați de aceste probleme majoritatea guvernelor reduc cheltuielile sociale și criza socială probabil că va mai rămâne mult timp după ce economia își va fi revenit. Acest lucru amenință modelul social european și piețele europene. E deci nevoie de măsuri urgente. Trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare a strategiei active de incluziune, ce combină uh, schemele de venit minim cu accesul pe piețele inclusive ale muncii și cu servicii de calitate pentru toată lumea. Prioritățile strategice trebuie să fie susținute financiar. În momentul în care guvernele taie bugetele, Europa are nevoie de un buget care să susțină prioritățile sociale și combaterea sărciei trebuie să facă parte din politicile economice. Comitetul Economic și Social European uh, discută, a discutat în ultimii ani aceste probleme. Am uh, numit un grup special în acest sens și am relaționat cu, uh, cu diferite instituții și ONG-uri. Concluzia principală este că dialogul și cooperarea lansate trebuie să se continue prin discuții, schimburi frecvente și să se meargă spre atingerea obiectivelor de reducere a sărăciei. Măsurile luate au sensibilizat populația cu privire la faptul că sărăcia este o problemă complexă și că este nevoie de schimbări și am ajuns, am obținut cel puțin un angajament politic. Sunt multe subiecte legate de sărăcie pentru anul acesta. Vor fi câteva inițiative cheie. Președinția maghiară a solicitat câteva avize exploratorii, de pildă cu privire la situația populațiilor rome. Lansăm și câteva avize din proprie inițiativă pe teme cum ar fi lipsa locuințelor, integrarea imigranților și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, aș vrea să arăt că CESE reprezintă democrația participativă, participarea cetățenilor la procesul politic. Astfel, Comitetul Economic și Social European este un partener de valoare care face legătura între instituțiile europene și publicul larg. Aș vrea să ne mulțumesc, să mulțumesc Parlamentului pentru că ne-a invitat să participăm și să contribuim la această la Agora din punct de vedere conceptual și organizatoric. Și uh, sper ca colaborarea noastră să continue. Mulțumesc pentru această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 mă pui într-o postură destul de dificilă spunând că aștept contribuția mea. Sperăm să contribuim la platforma socială cel puțin. Platforma socială, pentru cei care nu știu, nu face parte din instituțiile propuse, dar suntem o instituție totuși pentru că suntem organismul recunoscut ce reprezintă ONG-urile din sectorul social. Sunt 40 de membri în Platforma Socială Europeană și uh, vorbitorul menționează numele organizațiilor care fac parte din această platformă. Uh, European Women's Lobby and others, and if I forgot somebody, please complain to the Secretariat of the Social Platform. But let's say it is good that you are here. E bine că toată lumea este de față și că avem această șansă. S-a... Cred că este important să înțelegem rolul și locul nostru. Ne aflăm în Parlamentul European și am realizat multe. Eu particip a treia oară la o agora. Acum, cu noua legislatură, țin minte că de îndată ce Isabel a avut șansa de a vorbi la un post de radio de public din Bruxelles, a, a vorbit despre Agora. Noi reprezentanții societății civile ne bucurăm că acest proces continuă. Scopul nu este să fim la concurență cu instituțiile, nu să punem sub semnul întrebării legitimitatea eurodeputaților. Sigur că ne-am fi bucurat să fi fost mai mulți eurodeputați prezenți. Și ar fi bine să înțeleagă ei că ratează șansa nu neapărat de a vorbi cu noi, pentru că vorbim cu ei în fiecare zi, dar ratează șansa de a vorbi, de a sta de vorbă cu cetățenii care se întreabă de ce, ce rost are să votăm pentru, uh, pentru alegerile europene. În anumite țări, uh, acolo unde există obligația de a vota, tot, uh, procentul uh, de vot ajunge la 25%. Oamenii nu merg la vot pentru că li se pare că nu are rost, pentru că li se pare că chiar dacă votează, politicile și strategiile oricum nu se schimbă. De aceea cred că este o șansă ratată. Aș vrea ca cei, ca membrii Parlamentului European care sunt de față să transmită acest mesaj celorlalți. Nu vorbim în numele dumneavoastră, dar vreau, vrem să înțelegem, să înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă dialogul civil. Ieri și astăzi s-a vorbit și despre scopul politic al Parlamentului și s-a spus, se spune atâta vreme că politica socială stă în mâinile statelor membre. E adevărat, dar e o listă lungă, combaterea sărăciei, anul european și așa mai departe și în fiecare dosar politic există și o pagină despre combaterea sărăciei. se votează pe rapoarte despre piața unică și fiecare dosar are și o componentă socială. Se pune întrebarea cum vom furniza servicii sociale de interes general în viitor. Permisul unic, lucrătorii sezonieri, drepturile cetățenilor din țări terțe. E o listă foarte lungă. Să nu uităm și de raportul Podimati. Ce legătură are acesta cu sărăcia? Ar fi șansa să să înțelegem criza, să înțelegem faptul că criza economică a fost un rezultat al uh, speculațiilor și al lipsei de transparență pe piețele financiare. De aceea, a vota acest raport ar transmite un semn uh, că instituțiile și cetățenii au înțeles mesajul. Um, vreau să spun trei lucruri. Pentru noi e foarte importantă problema solidarității, nu a milei E vorba de o abordare amplă, e vorba de împărțirea responsabilității și uh, problema organizării sistemului social în statele membre la nivel european și pe plan global. Apoi, problema egalității. Într-adevăr, inegalita- inegalitățile sporesc în uh, statele membre. Bogații se îmbogățesc și mai mult și săracii sărăcesc. Și pătura de mijloc este împinsă mai degrabă spre sărăcie decât spre bogăție. Acest lucru se întâmplă în statele membre și din ce în ce mai mult, uh, chiar și cei care au locuri de muncă nu câștigă suficient ca să se întrețină. salariile sunt din ce în ce mai mici și se pune și semnul întrebării asupra dialogului social, pentru că de multe ori sindicatele nici nu mai pot sta de vorbă cu patronatele. Asta este realitatea Europei Sociale în 2011. În fine, se pune întrebarea cum ne putem îndeplini obiectivele, cum putem combate cu adevărat sărăcia. Există articolul 9 din Tratatul de la Lisabona, Asta e un lucru bun, există angajamente sociale, avem platforma împotriva sărăciei, sunt ONG-uri sociale, nu e grozavă situația, dar totuși s-au înregistrat niște progrese. Apoi, există, suntem organizații de lobby și de advocacy, dar nu, asta nu e tot ce facem. Există și furnizori de servicii sociale. Avem nevoie, trebuie să îi ajutăm pe de-o parte pe oameni să scape de sărăcie și să demonstrăm că există posibilități. Să ne gândim la Brazilia, de exemplu. Politicile sociale au scăpat de sărăcie 30 de milioane de oameni. Asta înseamnă ambiție. Am cinci propuneri scurte despre cum am putea merge înainte cu această agendă. În primul rând, trebuie să consolidăm dimensiunea socială a strategiei 2020. E vorba de strategie, de luptă între forțele pieței și forțele sociale la Comisie și în toate instituțiile europene. În al doilea rând, avem nevoie de măsuri concrete și măsurabile. ONG-urile sociale, ca și cei care sunt săraci, pot uh, să aprecieze eficiența acestor uh, eforturi. Apoi, Fondul Social European nu are rolul doar de a ajuta statele membre, care nu investesc suficient în politici de formare și preferă să folosească bani de la Uniunea Europeană. Este vorba de un sprijin structural pentru măsuri concrete de combatere a sărăciei. Trebuie să abordăm diferitele faze ale sărăciei. Poate n-a fost tocmai ușor sau facilă discuția de aici, însă a fost bine să auzim de cazuri ale oameni care trăiesc în sărăcie extremă, în zone rurale și așa mai departe. Să ținem minte că sărăcia are multe fețe se spune de multe ori cât de important este să continuăm acest efortul. Avem nevoie de dumneavoastră și până la urmă asta înseamnă credibilitatea uh, ONG-urilor. A spus cineva că suntem prea că suntem albi. Într-adevăr, suntem, albi, suntem albi, dar uh, asta nu înseamnă totul. Apoi, din punctul de vedere al platformei sociale, discutăm de multă vreme dacă este nevoie de astfel de platforme în toate țările. Eu aș prefera ca ONG-urile să se organizeze în sectorul social, în mod mai variat și dacă statele membre înțeleg că e nevoie de dialog social, lucru nu totdeauna evident, să înțeleagă că e nevoie și de complementaritate. Astfel lumea ar putea deveni mai bună. Și voi încheia menționându-l pe Stefan Esel, un băiat de, de 93 de ani cu care am lucrat, care a publicat uh, o carte pe tema uh, pe tema sărăciei care se numește Indignați-vă și într-adevăr trebuie să fim indignați dacă vrem să facem o diferență. Uh, Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc uh, mult și înainte de a da cuvântul uh, deputaților, aș vrea să spun următorul lucru. Ne aflăm aici într-o sală foarte mare, dar suntem uh, pe aceeași lungime de undă și dumneavoastră din sală și noi, cei de aici, de la prezidiu. Este o sală care este utilizată doar pentru ședințele plenare și acesta este un adevărat mesaj care este transmis. Parlamentul a dorit ca Agora să vină aici, tocmai pentru că este locul unde se desfășoară plenara și acesta este un lucru foarte bun. De fapt, este sala cea mai frumoasă de care dispune Parlamentul European pe care, cea mai frumoasă sală pe care puteam să vă dăm, tocmai pentru a primi între noi persoane pe care nu le cunoșteam. Am să dau cuvântul acum doamnei Isabel Duran, în jur de 10-15 minute, vă rog. Uh, voilà, donc on arrive au... Așteptați întâi, înainte de a aplauda, să vorbesc. Iată, am terminat uh, două zile și jumătate de lucrări și am auzit uh, foarte multe lucruri, am abordat foarte multe aspecte și Parlamentul European a dorit să organizeze această agora în trei părți. Pe de o parte, cei care reprezentau Parlamentul European, e adevărat puțin la număr, și noi aveam responsabilitatea de a face într-adevăr ceva cu ceea ce se spunea aici. Deci doream să fie prezenți și parlamentari, în al doilea rând doream să fie prezente NGO-urile, bineînțeles Comitetul Economic și Social, care organizează foarte multe teme pe această temă și de asemenea să fie prezenți și cetățenii, cetățeni care au lucrat împreună timp de două zile și jumătate pe teme diverse. Este vorba aici de o adevărată legătură și comunicare între cetățeni, societate civilă, Parlament și CESE, cea mai bună modalitate de a face ca toată lumea să fie auzită. E adevărat, tema abordată este foarte complexă, anumite propuneri sunt foarte concrete, de exemplu tarif, tarificarea pentru mobile și așa mai departe, alte propuneri sunt un pic mai generale și care practic vorbesc despre importanța chestiunilor sociale care ar trebui să li se acorde mai multă importanță decât celor economice și, indiferent că e vorba de venitul minim garantat sau uh, binecunoscuta strategia 20, strategia 2020, chestiuni pe care le discutăm deja la Parlament. Alte recomandări uh, ne spuneau că Parlamentul ar trebui să voteze mai mult. E adevărat, votăm deja, dar care este uh, concluzia, care este uh, mesajul pe care îl transmitem prin rezoluțiile noastre care sunt uh, votate. Alte recomandări au fost adresate altor parteneri. Iar responsabilitatea mea și a domnului Lupcek, uh, care suntem însărcinați de organizarea acestei întâlniri, este să trimitem aceste mesaje biroului Parlamentului European, comisiilor, parlamentarilor și de asemenea de a ne lua angajamentul, nu știu exact acum sub ce formă, ca noi, responsabili acestei conferințe, să vă dăm un feedback în legătură cu ce s-a întâmplat, ce am făcut din tot ce s-a cerut sau ce n-am făcut. Pentru că s-au spus foarte multe lucruri aici, lucruri care nu sunt ușor de făcut, nici la Parlament, nici la Consiliu și de altfel nici în statele membre. Dar oricum ar trebui să facem o monitorizare a ceea ce se întâmplă cu aceste recomandări și ne luăm angajamentul pentru a face acest lucru. De asemenea, o doamnă din Bol Polonia m-a întrebat care a fost rezultatul întâlnirii precedente a Agora. Și pot să vă spun că conferința anterioară a abordat problema schimbărilor climatice. În urmă cu trei ani această temă era oarecum la nivel teoretic, astăzi ea a devenit o chestiune de natură politică abordată la nivelul Comisiei Europene, a Parlamentului European și acesta este un lucru foarte bun. Nu știu încă care este rezultatul final, dar oricum ea a devenit o chestiune politică importantă. Aș vrea că această problemă a sărăciei, a sărăciei extreme despre care am vorbit aceste zile, să devină și ea o adevărată chestiune politică, așa cum s-a întâmplat cu schimbarea climatică. Și chestiunea sărăciei ar trebui să devină o problemă importantă pentru Parlament, pentru Comisie și pentru statele membre. Și în felul acesta sper să ne fi adus și noi contribuția. Mulțumesc! Cred că nimeni nu poate pune sub semnul întrebării angajamentul pe care vi l-ați luat dumneavoastră. Vibor, te rog. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor participanților, indiferent că reprezentați societatea civilă sau sunteți membri ai conferinței consensului. Aici, în Parlamentul European, Așa cum am menționat mai devreme, se află deputați aleși din 27 de state membre și care reprezintă 500 de milioane de persoane. Ceea ce am încercat să facem în ultimele două zile v-a arătat că nu putem rezolva problemele noi singuri. Europa și Comisia sau Consiliul sau Parlamentul nu pot rezolva toate aceste probleme singuri. Așa cum s-a arătat și în recomandările dumneavoastră, trebuie să lucrăm împreună la toate nivelurile, în toate statele membre. Aceasta înseamnă și la nivelul instituțiilor europene și mă bucur că vom face acest lucru și pe viitor. De exemplu, vom întări puterea puterea tratatului de la Lisabona, cooperarea între Europa și Parlament și de asemenea cooperarea cu Comitetul Economic și Social European. Va trebui de asemenea să întărim cooperarea între instituțiile europene, așa cum ați spus și dumneavoastră, și statele membre. Într-adevăr, trăim cu toții în Uniunea Europeană, însă majoritatea aspectelor importante pentru noi, a politicilor sociale sau de educație, problemele de sărăcie, sunt de competența statelor membre. În unele state chiar și educa chiar uh, se ajunge la nivelul regiunilor, competența educației, de exemplu, e la nivelul regiunilor. Deci trebuie să întărim aceste responsabilități la toate nivelurile, de la nivelul european până la nivelul regiunilor și al orașelor trebuie să uh, se existe un parteneriat între sectorul privat și public și la care să participe, bineînțeles, și societatea civilă și voluntarii. Deci, nu e întâmplător faptul că anul 2011 a fost declarat de comisie și uh, ca fiind an al voluntariatului. Există peste 100 de milioane de persoane care au o astfel de activitate voluntară în diferite domenii, în domeniul sportului, al culturii, al luptei împotriva sărăciei. Iar noi, la Parlamentul European, încercăm prin acest an european al voluntariatului să dăm și mai mare importanță acestor aspecte. Vă mulțumim foarte mult pentru toate recomandările pe care le-ați făcut. Din păcate, nu avem timp acum să ne referim la fiecare dintre ele. Dar ceea ce este important pentru noi, un lucru pe care l-a spus deja Elizabeth, este că aceste recomandări vor fi înmânate președinției Parlamentului European, de asemenea liderilor tuturor grupurilor politice, comisiilor competente din Parlamentul European, de exemplu Comisia responsabilă de chestiuni financiare sau cea responsabilă cu educația, cu chestiuni sociale, de cultură, de egalitate de gen, iar contribuția dumneavoastră va fi valorată în acest fel. Aș vrea să mă refer acum doar la câteva recomandări. Ați menționat strategia Europa 2020. Cred că este un lucru foarte bun la nivelul Parlamentului European ar trebui să avem o structură mai coerentă și permanentă care să se ocupe de această strategie Europa 2020. Să o facă într-un mod mai coordonat. Ne-ați recomandat de asemenea, și cred că suntem cu toții de acord, că n-ar trebui să ne centrăm doar pe chestiunile de natură economică. E adevărat că avem nevoie de o mai bună reglementare în domeniul financiar, avem nevoie și de buget. Acesta este important, dar nu putem lăsa deoparte chestiunile sociale, așa cum ați spus pe bună dreptate în recomandările noastre. Locuim în Europa, Europa are un model social european, e adevărat, el poate fi diferit de la o țară la alta, dar există anumite drepturi care sunt incluse și în Carta Drepturilor Fundamentale și aceste drepturi sunt cele care ne diferențiază de prietenii noștri din alte părți, din Asia, America și așa mai departe. Există alte recomandări în ceea ce privește fondurile structurale sau fondurile social, Fondul Social European. Am avut o dezbatere aici la Parlament în legătură cu perspectivele financiare între anii 2014-2020. Este de aceea foarte important ca ideile dumneavoastră să fie și susținute printr-o, uh, prin mai multe resurse financiare pentru a putea utiliza cu adevărat aceste fonduri structurale, pentru a utiliza de asemenea fondul social european, tocmai pentru a da mai mare relevanță aspectelor menționate de dumneavoastră și pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru că, așa cum ați spus foarte bine, nivelul sărăciei, din păcate, în timpul crizei economice, în ultimii 2-3 ani, a crescut. Acest lucru s-a discutat nu doar la grupul de lucru 1, ci în toate grupurile de lucru. Vreau să vă mulțumesc de aceea încă o dată pentru contribuția dumneavoastră. Vă promit că toate acestea vor fi folosite și de asemenea, Comisia Europeană, Consiliul European sunt sigur că vor fi interesate să audă ce s-a făcut aici și care este părerea dumneavoastră la ce rezultate și la ce recomandări s-a ajuns. În sfârșit, câteva chestiuni de natură practică. Va trebui să în cont, de exemplu, de aceste sugestii care s-au făcut, lista de participanți, uh, Uh, felul de mâncare, de băuturi care sunt oferite și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată și pot să vă spun că lupta împotriva sărăciei nu este o luptă ușoară. Știm cu toții aceasta. Știm că problemele nu se rezolvă peste noapte, dar trebuie să fim hotărâți și vă promit că Parlamentul European va lucra alături de dumneavoastră și aceasta nu doar prin munca legislativă pe care o avem aici, ci și prin organizarea unor astfel de evenimente. Vă mulțumesc! Da. În scurt timp trebuie să terminăm. În primul rând dați-mi voie să mulțumesc pentru inițiativa lui Libor Rocek și lui Isabel Durand iată, vin din, provin din grupuri politice diferite ale Parlamentului și demonstrează aprecierea pentru dialogul cu uh, cetățenii. Iată, am venit aici, la Parlamentul ne-a pus la dispoziție sala plenară, hemiciclu, și prin asta demonstrează importanța pe care o acordă acestui subiect. Parlamentul este organul pe care îl reprezint, pe care îl reprezint eu și cede, sunt uh, Comitetul Economic și Social, sunt poate o imagine exemplară pentru uh, o societate europeană în care fiecare joacă rolul său diferit, dar poate că poate face și o reflexie comună pentru a contribui la activitatea Uniunii Europene. Pentru mine e important ca toate persoanele să se implice pentru o Europa durabilă, durabilă sub toate aspectele sale, nu doar din ce privește, în ce privește economia, mediul înconjurător, dar și uh, în domeniul social, pentru o pace de lungă durată pentru că asta înseamnă Europa în ziua de azi. Dacă ne gândim la istoria de milenii a Europei, vedem cât de importantă este pacea. Mulțumesc uh, interpreților, dar încă nu terminăm fără uh, să nu fie ascultat muzică. E ceva special. Uh, a fost uh, pregătită pentru, eh, special pentru această reuniune. Iată, muzica unește persoanele dincolo de, limbi, de limbile diferite în care vorbim. A fost scris și un text la această muzică și nu știu dacă interpreții pot, pot să traduc, pot să traducă, pentru că s-a pregătit un text. Nu știu cine trebuie să citească. Och jag får säga så här då att, eh, och jag kan säga det redan nu, I can take it in English so, so everybody can understand even if you don't have the... Bine, acum voi vorbi engleză. Finish, I thank them very much, but the song will be without interpretation. Da, îmi pare rău. Cântece, cântecul va fi fără interpretare, că interpreții nu pot cânta, dar textul va fi citit. Nu știu cine va citi textul. Oh, please. J'ai un bateau, c'est une galère. Mon port d'attache, une misère. Je suis ballotté, je cherche un regard. Redonnez-moi un peu d'espoir. Je suis musicien dans le métro. Sunt uh, muzician în metro, de la Bercy la Trocadero în Paris, uh, sunt în sărăcie și cerșesc din stație în stație. și stau pe trotuar și caut puțină speranță. Și fac uh, munci de pe zi pe alta și uh, mă duc și pe la uh, agenția pentru șomaj. Și nu știu dacă lumea mă vede, eu îi văd pe toți și aștept să vorbim, să-mi dea puțină speranță și la, 16, la 16 ani m-am angajat ca mus și mi-aș da toată știința pentru puțină speranță. Trăiesc în mizerie și caut puțină speranță. Le texte de Loïc Jubin et la musique de Yves Mornet. Le texte est de Loïc Jubin et la musique de Loïc de Yves Mornet, pardon.